Meine Damen und Herren, darf die Sitzung zum Tagesordnungspunkt. Doamnelor și domnilor, trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Este vorba despre un acord cadru între Uniunea Europeană și Azerbaijan. Parlamentul European are un raport pe tema aceasta. Doamna Jetty Becker este raportor. Data limită pentru depunerea amendamentelor va, va este ziua de astăzi, ora 18. Am încheiat uh, acorduri similare cu Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Prin urmare, acest acord uh, cu Azerbaijanul permite acestui uh, stat să încheie un memorandum de înțelegere pe marginea mai multor uh, programe finanțate de către Uniunea Europeană. Este vorba despre un document tehnic care va permite legarea unui dialog și intensificarea cooperării între cele două entități, uh, entități pe marginea mai multor subiecte. Uh, esențial este uh, pe mai multe sectoare. Esențial este sectorul comunicării între popoare. Vreau să-i dau acum cuvântul doamnei raportor care ne va explica ce se întâmplă cu adevărat. Nu văd pe doamna raportor. Deci doamna Iaten Machi are cuvântul. N-am mai văzut niciodată un nume cu atât de multe aur cu două puncte în el. Doamne, iată în Mechi răspunde, iată în Machi răspunde, dar l-ați pronunțat foarte bine. Bine. Am vorbit uh, cu câteva minute în urmă despre Bosnia-Herzegovina. Cineva spunea că Bosnia este o țară minunată. Ați voie să vă spun că și Azerbaijanul este frumos, este un stat minunat. Baku este un oraș minunat, iar oamenii de acolo sunt la rândul lor excepționali. Uneori există neînțelegeri între noi și Azerbaijan, dar astfel de înțelegeri apar în absolut toate relațiile bilaterale. Trebuie să încercăm să avem relații cât mai bune cu vecinii noștri. Și tocmai de aceea, după cum spunea domnul uh, președinte, discutăm acest uh, document tehnic dar din punctul meu de vedere, documentul acesta nu este doar tehnic, ci este unul foarte important. Azerbaijanul este un partener al Uniunii Europene și trebuie să avem un parteneriat sustenabil și comprehensiv cu acest uh, stat. Trebuie să cooperăm în domeniul energetic, economic, uh, uh, în lupta antiterorism, dar și în sectorul cultural, Uh, educațional, etc. Acest acord va stabili reguli care vor permite Azerbaijanului să participe la anumite programe ale Uniunii Europene. Deschiderea progresivă a programelor Uniunii Europene către statele din uh, imediata vecinătate a fost decisă de către Comisia Europeană încă din 2006. Consiliul a sprijinit abordarea Comisiei prin deciziile din 2007. Participarea la programele Uniunii Europene reprezintă o oportunitate inegalabilă oferită statelor, statelor din jur. Această cooperare ar putea să acopere toate domeniile, de la schimburile educaționale până la inovare și competitivitate. După cum spunea domnul Brock, aceste programe sunt deja deschise Armeniei, Georgiei, Moldovei și Ucrainei. Eu sprijin acest protocol. De ce? Pentru că ar uh, promova legăturile directe între cetățenii europeni și cei din Azerbaijan. Cred că acest uh, protocol aduce cu sine beneficii atât pentru cetățenii europeni cât și pentru cetățenii azeri. Um, principiul statului de drept, drepturile omului și democrația trebuie să rămână în continuare la baza relațiilor UE cu statele terțe, printre care se numără și Azerbaijanul. Asta am avut eu uh, de spus și vă mulțumesc pentru atenție. <laughs> Muchísimas gracias. Hoy tenemos la primera consideración. Mulțumesc. Astăzi e prima discuție în legătură cu acordul cadru între, de asociere între Uniunea Europeană și Azerbaijan și cred că toți cei de față cunoaștem foarte bine situația politică a acestei țări situație extrem de uh, preocupantă, nu că așa spun eu, ci pentru că așa a spus-o Parlamentul în repetate rânduri. În cursul ultimelor ani s-a deteriorat foarte mult situația drepturilor omului în țară, e o realitate, sunt fapte. În ultimele luni am văzut uh, că a escaladat valul de represiuni guvernamentale și de intimidări, uh, de arestări arbitrare ale apărătorilor drepturilor omului. Acum doar câteva luni, dacă vă reamintiți, Uh, a fost vorba de Leila Yunus, a fost aici uh, finalista premiului Saharov. Uh, e cazul cel mai cunoscut, însă sigur că nu e unicul caz de încerc, încălcarea drepturilor omului. Din luna iulie anului trecut, e la închisoare din motive politice, a fost supus unor violențe în celula sa și s-a rotățit foarte mult starea sa de sănătate. E un caz extrem, însă e doar unul dintre multele nu putem să continuăm această dinamică, iată, noi premiem uh, apărătorii tot românii, dar apoi uităm, îi uităm complet în politica noastră de vecinătate și politica externă. Uh, e ceea ce a caracterizat politica externă a instituțiilor în ultimii ani. Uh, o echilibrare a valorilor și principiilor cu interesele și relațiile bune de vecinătate din, din toate aceste motive și în legătură cu acest acord pe care îl discutăm astăzi, trebuie să reamintim un lucru care nu e menționat în acord, acum câteva luni, în luna septembrie, am avut o rezoluție de urgență în plenul Parlamentului, care nu apare în text, însă care uh, se exprimă foarte clar în legătură cu relațiile pe care trebuie să avem cu Azerbaijanul și la punctul 11 spune și citez Adoptarea, aprobarea semnării unui acord de asociere cu Azerbaijanul va fi condiționată de uh, eliberarea apărătorilor drepturilor omului și acum câteva luni a fost doar această rezoluție și se pare că deja a fost dată uitării. După cum bine știți, situația s-a înrăutățit nu s-a îmbunătățit și e, din nou, o realitate. De aceea, dorim să menținem uh, și uh, criteriile mm, exprimate de acest Parlament al nostru în ocazia plenarei, grupul socialiștilor și democraților se opune uh, adoptării acestui acord. Așadar, va și depune un amendament în acest sens. Deci până când nu se îmbunătățește situația, Uh, drepturilor omului în uh, Azerbaijan, ne vom opune. Vă mai și reamintesc urgent cazul Leilei Yunus și situația sa medicală. Trebuie să-i salvăm viața. Credem că ar, e doar, uh, dacă spunem asta, suntem coerenți cu ce am spus până acum. Trebuie să ne îngrijim de viața persoanelor din care trăiesc în acea țară și cred că uh, trebuie să ținem cont de acest lucru de fiecare dată când discutăm acest protocol. Herr Kollege, ich würde nach der Sitzung Stimate coleg, v-aș ruga să ne informați după ședință ce s-a mai întâmplat în ultima vreme. Urmează acum doamna Sebaios. Mulțumesc, domnule președinte. A spus și doamna Ietemechi, este important aici să ne concentrăm pe ce facem în cadrul acestei politici, dar am, am auzit o altă părere a colegului spaniol, care e situația drepturilor omului în Azerbaijan, o situație foarte proastă care s-a înrăutățit și mai mult în ultimele câteva luni. <clears throat> Ceva ce am urmărit în Parlamentul European în trecut și am spus cum stau lucrurile. Am văzut de asemenea ce figura în raport și pot să vă spun că acest raport reflectă situația actuală în mică măsură. Am putea spune că sprijinim acordul, dar am transmite un mesaj prost pentru că situația de fapt este foarte gravă. Și noi în conformitate cu principiul de mai mult pentru mai mult. Noi am dorit măcar să se amâne discutarea acestui subiect, să așteptăm câteva luni, eventual după alegerile de la Baku, poate vom ști mai bine ce se întâmplă la fața locului în materie de drepturile omului în special. Mulțumesc. Thank you, Chair. Um, Azerbaijan is... Următorul vorbitor. Uh, Azerbaijanul joacă un rol crucial în politica Europeană și în anii următori, având în vedere că se dorește un coridor sudic de aprovizionare a gazului gaz din Azerbaijan și tot din Turkmenistan pentru a reduce dependența de energie din Rusia. Trebuie să fim precauți aici, să vedem la ce ne angajăm. Azerbaijanul este o dictatură cu mulți deținuți politici. Cadia Ismailova, o ziaristă care a fost arestată anul trecut sub acuzația ciudată că ar fi sprijinit tentativa de sinucidere a unui alt ziarist. Există o corupție în țară pe care a demascat-o. Unii afirmă că nu există deținuți politici. Subliniind faptul că s-a adoptat raportul 6 la Consiliul Europei. Știm că acel raport care subliniază abuzurile în materie de drepturile omului a fost uh, rezultatul activității unor de diplomați de carieră, după cum uh, au făcut colegii de la Strasbourg. Să avem comerț cu Azerbaijanul, dar uh, în unele condiții, cum ar fi eliberarea deținuților politici, precum Ismaila Kadirov. Mulțumesc. Chair. I'll keep it very short. Următoarea vorbitoare Subțin, domnule președinte, spune doamna Piri, sprijin ce a spus raportul din urmă din grupul nostru, o chestiune deosebită aici este că finanțarea europeană merge deja la ONG-uri controlate de guvern, deci nu e vorba doar de legături de la om la om și deschiderea acestor fonduri pentru și mai multe ONG-uri controlate de guvern, în timp ce adevărații apărători ai drepturilor omului sunt aruncați în închisoare unul după altul. O țară cu care nu avem un astfel de acord e Belarus. Din păcate, acum sunt mai mulți deținuți politici în Azerbaijan decât în Belarus. Și ar fi un subiect la care să ne mai gândim. Mulțumesc. Bun. Există alte comentarii în legătură cu punctul de pe agenda, acest acord cadru cu Azerbaijan? Dacă nu, atunci o să punem punct dezbaterii de astăzi. Please, Madame Jatemaki, raportor. Doamna raportor, Jatemaki, la unele întrebări, să încerc să răspund, aș sublinia că nu e vorba de un acord de asociere cu Azerbaijan. Will or it might come later. Asta s-ar putea să vină mai târziu, dar încă nu știm. E o chestiune tehnică care îi ajută pe oamenii obișnuiți dacă acest Parlament și această Comisie sunt interesate de chestiuni legate de drepturile omului? Cred că acest acord, sau cum îi spunem, încearcă să-i ajute pe oamenii obișnuiți. De exemplu, schimburile de studenți, care sunt foarte importante, le uh, dă posibilități tinerilor să studieze sau să viziteze alte țări ale Uniunii Europene, să învețe ce înseamnă respectarea și cinstirea drepturilor omului. Nu e niciun acord de asociere. Știu că sunt probleme legate de drepturile omului în Azerbaijan. Știm cu toții acest lucru. Dar chiar dacă sunt, eu cred că ar trebui să încercăm să-i ajutăm pe oamenii obișnuiți din țara respectivă să primească mai multe informații, să studieze sau să viziteze țările Uniunii Europene și viceversa. Și apoi, dacă și când uh, o să vină un acord de asociere pe masă, va fi o altă discuție. E o problemă majoră, profundă și nu pot și nu știu dacă vine sau când vine. Dar aici e vorba doar de o chestiune tehnică pentru a ajuta pe oamenii obișnuiți. Asta e tot. Mulțumim, spune președintele, mulțumim doamnă raportor. Iaten Machi. Important framework agreement that will enable... Este un acord cadru care va permite contactele de la om la om care să fie incluse în uh, programele Uniunii. Vreau să reamintesc colegilor că termenul limită pentru amendamente este mâine, 1 aprilie, la ora 3. Dacă nu sunt alte comentarii, îi mulțumesc din nou, doamne raportor, și încheiem discuția la acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc. I think we have enough reason. Cred că avem suficiente motive să ne continuăm uh, activitatea. să nu existe pagube legate de bunele intenții. De multe ori se spune că mai binele e dușmanul binelui. Și acum ajungem la punctul 10 de pe ordinea de zi, actuala situație politică din Afganistan. Raportoare este doamna Lăzi, în care îi dau cuvântul. Ja, vielen Dank. Um... Mulțumesc foarte mult au făcut schimbul de opinii între raportorii din umbră prin intermediul e mail deja. Dați-mi voie să vă spun că această practică mi se pare neobișnuită. Mi-ar plăcea să revenim la procedura normală. Haideți să, urmă, să respectăm regulile democratice, permiteți-mi să vin cu propunerea mea de raport. Cred că în acest forum în care sunt uh, reprezentați, uh, reprezentate toate partidele politice, este uh, cadrul cel mai potrivit pentru a discuta așa ceva. Domnul președinte între, întrerupe. Doamnă Iozing, Lözing, despre ce vorbiți acum? Uh, doamna Lezing, vreau să vă prezint că faptul că încă înaintea acestei discuții, raportorii din umbră au încercat prin e-mail să poarte acest schimb de opinii. Vreau să vă mulțumesc și uh, pentru faptul că îmi permiteți să discut acest raport în acest cadru. Domnul președinte, nu v-am înțeles deloc uh, reproșul. Colegii au dreptul să se exprime permanent, așa că nu înțeleg care e problema dumneavoastră. Doamna uh, Lözing, bun, nu mai discutăm despre reproșurile mele, vreau doar să vă spun că mă bucur tare mult că putem această discuție în acest uh, forum în acest cadru. Bun. De la bun început vreau să vă spun că nu-i posibil să includem în asemenea rapo rapoarte absolut toate aspectele care merită a fi incluse într-un asemenea text. Conform uh, regulilor tehnice pe care a, a trebuit să le respect, uh, um, textul meu uh, a, este mai, mai scurt decât mi-ar fi plăcut să fie, am încercat să mă concentrez asupra aspectelor esențiale și tocmai de aceea vreau să vă spun că voi introduce o serie, uh, introduce o serie de amendamente pentru a completa acest text, care până și mie mi se pare incomplet. Vreau să mulțumesc secretariatului Comisiei pentru sprijinul pe care mi l-a acordat. În cursul discuțiilor pe care l-am avut, am avut disesiuni cu privire la folosirea puterii militare. Ei bine, noi, grupul pe care îl reprezint eu, am fost de la bun început uh, de părere că intervenția militară în Afganistan a fost o alegere greșită. Am insistat de asemenea asupra importanței drepturilor uh, femeilor, drepturile ale femeilor care nu pot fi puse în aplicare sau nu pot fi implementate cu ajutorul armelor. Pornind uh, de la aceste opinii inițiale și adăugând acestor opinii inițiale toate informațiile pe care le-am obținut din tot felul de studii, de la tot felul de Uh, ONG-uri, uh, rapoarte, etc., etc., am ajuns la concluziile pe care le-am prezentat în acest raport. Și anume, trebuie să facem mai multe pentru a sparge acest uh, cerc vicios al violenței. Și asta nu doar din pricina numărului mare de persoane care au decedat doar în anul 2014 ca urmare a conflictelor arma- armate. Sunt de părere că, sau sunt sunt conștientă de faptul că există opinii diferite cu privire la situația din Afganistan. Nu vreau să pun sub semnul întrebării multe dintre măsurile care au fost luate pentru ajutorarea afganilor. Raportul meu nu trebuie decât să evalueze situația, să tragă concluzii și să ofere câteva, să creioneze câteva posibilități de acțiune din partea Uniunii Europene. Mă bazez pe o consultare largă a unui spectru cât mai larg de experți, ONG-uri, actori în formularea acestui raport. Vă rog, stimați colegi, să fiți mai liniștiți, să nu mai faceți atâta gălăgie pentru că nu mă pot concentra. Deci consultarea nu s-a încheiat odată cu depunerea proiectului de, amena- de raport. Am continuat discuțiile cu Transparency International pe tema corupției sau cu reprezentanții Human Rights Watch, Uh, pe temele torturii și după ce am uh, depus textul uh, raportului. Ei bine, tocmai de aceea, pentru că am reușit să obțin informații noi, voi depune noi amendamente pe temele acestea. Vreau să vă atrag atenția și asupra scrisorii trimise de ambasadorul afgan. Domnia sa spunea în scrisoarea sa că raportul meu este mult prea precaut. Uh, cu, toată, cu toate acestea existau aspecte ale acestei, acestui raport care uh, domnului ambasadorii se păreau a fi contraproductive. Ei bine, mie mi se pare că exact momentul acesta trebuie să fie uh, folosit, exploatat de către noi. În Afganistan avem o nou, un nou guvern și tocmai de aceea trebuie să spunem lucrurilor pe nume pentru a stabili o relație cât se poate declară cu acest, acești noi politicieni. E momentul, din punctul meu de vedere, să stabilim reguli cât se poate declare în ceea ce privește corupția, drepturile femeilor, impunitatea, etc. Accentele puse în raportul meu uh, sunt următoarele. Legătura dintre sărăcie și radicalizare. E, uh, tocmai de aceea importantă combaterea sărăciei. Pun accent pe uh, șomajul masiv. Trebuie să ne gândim că Deja 50% dintre cetățenii afgani uh, sunt în șomaj, sunt șomeri și în fiecare an se adaugă noi șomeri acestor, acestei mase compacte. În ceea ce privește programele de alfabetizare, nu mai are sens să vorbim despre femei, nu mai are uh, sens să vorbim despre drepturile femeilor, pentru că știm care este situația acolo. Uh, trebuie să încercăm să implementăm uh, însă măsuri care să îmbunătățească situația și cum putem să facem asta condiționalizând uh, practic uh, ajutorul, asistența pe care o oferim. Un alt accent îl pun pe cultivarea opiumului producerea opiumului și subliniez consecințele acestei, acestui sector economic între ghilimele. De asemenea, vorbesc despre importanța durabilității și sustenabilității su- sectoarelor economice și subliniez și importanța colaborării cu statele vecine. Vorbesc de asemenea despre ecumenism care trebuie să stea la baza discuțiilor purtate acolo. Nu sunt idei care vin de la mine neapărat, ci se bazează pe mărturiile pe care le-am obținut de la ONG-uri. Uh, am vorbit cu uh, ONG-uri care sunt active la fața locului și pe baza acestor informații obținute am venit cu această propunere de raport. Vreau să vă spun în încheiere că Afganistanul este un stat foarte bogat, populația însă este foarte săracă. Se pune întrebarea de ce bogăția aceasta nu ajunge la cetățeni. Trebuie să ne punem întrebarea ce poate face Uniunea Europeană pentru a schimba situația. Vă mulțumesc! Domnul președinte, vreau uh, să vă spun că secretariatul comisiei a venit uh, cu propunerile acestea pentru doamna Lezing pentru că aceste, aceste reguli există deja, sunt uh, cât se poate de bine scrise negru uh, pe alb. Secretariatul nu a încercat să taie avântul sau aripile raportorului, ci pur și simplu a încercat să o ajute să respecte regulile necesare pentru ca raportul ei să poată ajunge în plenul Parlamentului European și să poată fi votat așa cum se cuvine. Bun, acum trecem la discuții. Domnul Donjon este primul înscris la cuvânt. Vă rog să fiți foarte, foarte succinți. Da, domnule președinte, foarte succinte, numele grupului PP avem o problemă serioasă cu acest raport care, după cum s-a reamintit și menționat explicit la articolul 1, vor pleacă de la o perspectivă ideologică clar asumată de a spune că toate, tot ce e rău în Afganistan vine de la intervenția militară internațională din septembrie 2001. Și evident că e ceva o simplificare care pentru noi nu permite o evaluare obiectivă și <clears throat> pune o problemă în întregul raport. Putem <clears throat> discuta efectele pozitive sau negative, reușitele și eșecurile la orice intervenție militară. Există această uh, experiență, aceste învățăminte, dar aici nu se întâmplă asta. Aici e o condamnare univocă, unilaterală a tot ce a întreprins uh, comunitatea internațională, NATO, UE și toți. Deci pune o problemă ideologică și intelectuală. Și există cifre incontestabile în ce privește de dezvoltarea economică sau socială, sociologică din Afganistan, dar sunt date brute și nu se înscriu într-o punere în perspectivă. E o problemă reală, există incoerențe. La un moment dat, două paragrafe care ne explică faptul că fondurile internaționale nu trebuie să fie cheltuite pe securitate, ci pe dezvoltare și în alt paragraf în care se spune că Uniunea Europeană, din păcate, nu uh, se implică mai mult în formarea forțelor agone de securitate. Deci sunt multe contradicții în interiorul raportului. Din punct de vedere tehnic, e foarte complicat să procedăm acum, pentru că diverse grupuri doresc, așa după cum spunem și noi, să se modifice, uh, dar în mod substanțial acest raport. Nu sunt convins că putem reuși în legătură cu tot textul și în termenele stabilite. Fondul abordării noastre este că, ținând cont de contextul extrem de volatil uh, care se menține în Afganistan, există mari șanse ca ce scriem astăzi și adoptăm mâine să nu mai fie valabil peste câteva luni, într-o direcție sau alta. Și deci, pertinența de a avea un vot în legătură cu un raport de o asemenea natură în următoarele două luni, după părerea mea, este extrem de aleatoriu. Cred că soluția cea mai adaptată, ținând cont de ce poziția grupurile politice, ar fi ideea eventual să se amâne acest raport. Mulțumesc. Muito obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Na verdade... Următorul vorbitor, mulțumesc, domnule președinte, vreau să vă spun că și noi suntem cu totul în dezacord cu acest raport. După părerea noastră, pleacă de la niște premize greșite, și anume că intervenția militară occidentală în Afganistan e un factor de radicalizare absolut în ce privește confruntarea politică și originea instabilității în Afganistan, dar noi nu suntem deloc de această părere. E adevărat că trebuie să nu o dezbatere legată de avantajele și inconvenientele diverselor intervenții occidentale care de-a lungul istoriei s-au uh, făcut în Afganistan și în alte zone. Au existat evoluții negative, dar au existat și unele pozitive și considerăm că acest raport se bazează pe această eroare din pornire, anumite elemente de divergențe ideologice care nu la divergențe legate de prezentarea, de descrierea realității, pentru că prezentarea Afganistanului în acest raport nu ne convine deloc și nu în mod întâmplător, ambasadorul Afganistanului a luat legătura cu doamna raportor, atrăgându-i atenția că raportul se îndepărtează foarte mult de interesele actuale ale Afganistanului. Și acum câteva zile, președintele Afganistanului, în fața Senatului American, a spus că dorește ca forțele militare occidentale să rămână mai mult timp în Afganistan și și-a exprimat satisfacția că Există disponibilitatea Occidentului în acest sens. Cunoaștem situația, indiferent de cum evaluăm noi uh, justificarea intervenției militare în Afganistan. Considerăm că o decizie pripită de a părăsi țara a avut consecințe negative, pentru că n-a existat stabilitate, n-a existat pace, nicio perspectivă pentru o soluționare a problemelor. Din potrivă, un element de instabilitate, de înrăutățire a problemelor a sărăciei în această țară. Oare trebuie să discutăm aici sau nu? E o <clears throat> întrebare pe care nu putem pune, dar stabilitatea, instabilitatea, volatilitatea situației fac ca noi să nu putem avea o poziție definitivă. Lucrurile evoluează de la o lună alta nu trebuie să dăm dovadă de dogmatism, <clears throat> dar există un uh, raport la Parlament, există un text în legătură cu care există divergențe mari, insurmontabile, aș crede, în legătură cu unele aspecte fundamentale din raport care se bazează pe o perspectivă analitică în situația din Afganistan, cu care nu suntem deloc de acord. În încheiere, domnule președinte, aș spune că este o viziune care prezintă în mod foarte aparte și negativ Occidentul și intervenția occidentală în Afganistan. Mi se pare inacceptabil. Asta nu înseamnă că această chestiune n-ar trebui să fie discutată, pentru că trebuie discutată și antevorbitorul mi-a spus că poate și trebuie discutată, dar pe o altă bază. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Uh, thank you very much, Chairman. Well, Domnul Levan Orden, mulțumesc, domnule președinte. Sunt în totul de acord cu ultimii doi vorbitori. O să fiu succint. Mi se pare că acest raport, așa cum e formulat, <clears throat> se bazează pe o ideologie anti-americană, anti-militară, e tendențios, în toate argumentele pe care le promovează. Am putea să ne uităm la unul sau două exemple de erori faptice, ca să nu mai vorbim de tonalitatea raportului. De exemplu, primul paragraf 1, care spune că la peste 13 ani de la intervenția occidentală s-a ajuns la 10.548 de morți și răniți, conform ONU, misiunea de asistență ONU din Afganistan, Insurgenții au fost răspunzători de cel puțin 72% dintre victimele civile și doar 2% au fost provocate de forțele militare internaționale. La paragraful 2 se cere ca Statele Unite ale Americii și NATO să-și retragă tot personalul militar. De fapt, SUA a încetinit rata de retragere tocmai la solicitarea președintelui Gani. Dacă ne uităm la paragraful 11 acum, se referă la lipsa de progrese substanțiale în ce privește drepturile fundamentale și drepturile omului, în special în ce privește femeile și tinerele din Afganistan. De fapt, Numărul de fete din uh, sistemul de învățământ din Afganistan a crescut de la 3% la 36% în prezent. Sunt peste 3 milioane de tineri afgane care merg la școală acum și nu erau în trecut. La paragraful 14. se sugerează că toți banii să meargă pentru dezvoltare și nu pentru scopuri legate de securitate. Aș întreba Uh, unde ar figura efortul de curățire a terenurilor de mine antipersonal? SUA au cheltuit un milion și jumătate de dolari pe eliminarea acestor mine antipersonale în ultimul an și mulți lucrători uh, cu ajutoare din Afganistan au primit amenințări, au încercat să fie intimidați din cauza riscului pus de aceste mine amplasat în teren. Mi se pare că am putea parcurge raportul paragraf cu paragraf ca să-l curățăm. Și mi se pare, domnule președinte, că este inacceptabil în forma actuală, e o pierdere de vreme să încercăm să îl amendăm, ar trebui retras și rescris. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Thank you, Mr. President. Dear colleague. Următoarea vorbitoare, domnul Radoș, în numele al domnul Auseviciu, raportor din numele. Trebuie să vă spun cu regret că nu putem să sprijinim actualul text. Credem că proiectul, așa cum uh, este formulat, prezintă o evaluare inadecvată, părtinitoare a situației politice actuale din Afganistan care suminează eforturile internaționale făcute până prezent. Suntem convinși că paragraful 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 16 și 17 ar trebui să fie cu totul eliminate, iar restul raportului are nevoie de o revizuire substanțială. Prin urmare, considerăm că raportul ar trebui rescris pentru a <clears throat> prezenta evaluare critică imparțială a situației din Afganistan și abordării Parlamentului European, ținând cont de faptul că termenul pentru înaintarea de amendamente se apropie, am dorit să vă adresăm solicitarea amabilă de a se realiza o altă variantă de raport. Ca șef delegației pentru relația Afganistan, domnul Auseviciu vrea să colaboreze cu dumneavoastră și alți colegi de la alte grupuri politice pentru a avea un raport cât mai echilibrat care să reflecte abordarea Parlamentului European față de perioada de tranziție din Afganistan. Și vă mulțumesc. Intervenție fără microfon. Vorbitoarea următoare. În numele verzilor, doamna Sebalos spune, aș vrea ca acest raport să fie prezentat acum. E momentul potrivit să discutăm situația din Afganistan și viitorul acestei țări, pentru că avem o misiune care ajunge la sfârșit și se, treac, se trece la o nouă etapă. Nu suntem de acord cu părerea antevorbitorilor, pentru că eu sunt de acord să spunem că nu se poate soluționa situația doar prin mijloace militare sau nu așa cum se întâmplă în prezent. Suntem de acord cu multe aspecte prezentate de doamna Lösing, suntem într de acord cu aceste puncte, integral sau parțial, dar posibilitatea de a depune amendamente de a spune că nu suntem mulțumiți și ce dorim să sprijinim. Avem o posibilitate care ne stă la dispoziție pe care o putem utiliza tocmai ca să prezentăm amendamente. Doamna Lessing s-a referit și la întâlnirea cu Transparency International, cu alte grupuri și activitatea importantă legată de combaterea corupției, printre alte domenii, în special în domeniul penal. Avem unele teme de făcut, în special în ce privește Afganistanul. Trebuie să ne concentrăm pe pace și abordarea pe termen lungat, nu doar cum se poate pune capăt pe termen scurt conflictului militar, să vedem cum se poate dezvolta țara, cum poate trăi în pace și democrație. Se pune și problema personalităților din sectorul public, forțele politice, militare, care să primească salarii corespunzătoare, pentru că e important într-un astfel de context. Trebuie neapărat să evităm ca alții să treacă de la poliție în organizații de infractori sau de opoziție. E important ca acești actori să poată să trăiască din munca lor. Există diverse mișcări civile și e important ca populația afgană să poată supraviețui lucrând cinstit. E important de asemenea să se găsească elemente care să permită Afganistanului să meargă pe această cale, să propunem amendamente care să mulțumesc toate grupurile și nu cred că trebuie amânat data de prezentare a raportului. Mulțumesc. Merci, Monsieur le Président. Următoarea vorbitoare, doamna Liu Marie. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu, nu știu dacă doamna Lezing a citit documente suficiente sau s-a deplasat foarte mult la fața locului. Eu am fost de 14 ori acolo la Kabul, la, în, în orașe mari, dar în, și, și în sate în Cătune am discutat uh, cu multe persoane, mai ales cu multe femei și pot să spun un lucru și anume că în acest raport nu recunosc nimic din realitatea de la fața locului. La sfârșitul anului 2001, începutul anului 2002, în Afganistan, am văzut uh, ce s-a am fost acolo, apoi am văzut ce s-a întâmplat între timp. Sigur că nu toate sunt roze în Afganistan, nici vorbă, însă când un raport se bazează pe <laughs> erori atât de mari ca cel pe care îl analizăm aici. În acest moment nu este pur și simplu un raport serios și până la urmă este în joc seriozitatea Parlamentului însuși, mai ales în ce privește partenerii noștri în Afganistan. Femeile cu care am avut ocazia să discut n-au regretat deloc intervenția militară internațională care le-a permis, în primul rând, să nu mai fie hărțuite, vânate, în al doilea rând, le-a permis din nou să uh, poată uh, merge la școală, la licee, că acest lucru era interzis înainte. Unele au fost ucise de talibani doar pentru că au încercat să predea în școală unor fete care să se poată emancipa. Și eu cred că uh, Parlamentul nostru are o obligație, și anume obligația morală de a spune lucrurilor pe nume, de a spune adevărul, dar într-un mod măsurat și să facem propuneri concrete și nu doar cuvinte frumoase care nu uh, corespund adevărului. Afganistanul merită, într-adevăr, să vorbim serios despre el și să facem și propuneri serioase. Thank you, Chair. Um... Intervenție fără microfon. Următorul vorbitor să spune că doar un minut. Domnul Can are cuvântul. Un minut și jumătate. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Acum uh, nu analizez acum toate plusurile și minusurile situației în Afganistan, că nu de asta suntem aici, dar un lucru cred că este clar și anume că în Afganistan lucrurile uh, sunt uh, mai rele din punct de vedere al violenței, corupției, drepturilor omului Uh, decât în anii 70, înaintea intervenției URSS-ului. Și, uh, sigur, tot ce s-a întâmplat după aceea, dar știm din trecut că nu putem ignora ce se întâmplă în Afganistan, că încă mai plătim prețul că, uh, faptului că am ignorat anterior această situație. În primul rând, trebuie să vedem care e relația între Pakistan și Afganistan, pentru că acolo este o frontieră foarte dificilă e bine totuși că relațiile s-au îmbunătățit puțin. Apoi, grupul Paștun, cel mai mare grup probabil etnic din Afganistan și trebuie să ne asigurăm că uh, sunt și ei mai implicați în procesul politic, pentru că dacă nu se va întâmpla ce s-a întâmplat în Irak după uh, situația suniților, uh, care nu au mai fost implicați în politică. Și apoi grupurile militare, care operează acolo. Din nou, trebuie să învățăm din ce s-a întâmplat în trecut. Eh, trebuie să ne asigurăm că situația în Afganistan nu se deteriorează din nou, eh, eh, așa cum s-a întâmplat în trecut. Mulțumesc. Domnul Tanăg, mulțumesc, domnule președinte. Sigur, uh, nu din cauza ce s-a întâmplat în anii 70 au intervenit americanii, ci ce s-a întâmplat cu turnurile gemene, atac planificat de Al-Qaeda, care erau oaspeții uh, talibanilor din Afganistan. De ce au intervenit Statele Unite? Și vreau să spun că sunt de acord cu colegul Van Orden. Uh, stii vorbind, doamna Lezing pur și simplu uh, nu recunoaște faptul că s-a îmbunătățit situația drepturilor femeilor. E ciudat că cineva din partea din Linke nu recunoaște asta faptul că uh, sub regimul taliban uh, femeile erau lapidate pentru adulter. Doamna Lozing se pare că preferă uh, un uh, Afganistan medieval sub, un, sub domnia barbariei talibane. Nu, uh, această situație a fost stopată ca rezultat al intervenției NATO. Însă vreau să spun că, din nou, sunt de acord cu colegul Van Orden, uh, E totuși un raport motivat doar de atitudinea sa extremistă, anti anti-americană, totalmente inacceptabilă pentru grupul ECR și sunt și curios, iată, această nouă abordare, GUE, care uh, îmbrățișează pacifismul, GUE care e formată din grup, uh, partide comuniste care au salutat intervenția URSS în 56 în Ungaria, în 68 în Cehoslovacia și așa mai departe. Iată ce uh, acum au îmbrățișat pacifismul. E ridicol. Bun, vine intervenție fără microfon. Grazie, președinte. Următorul vorbitor, domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să intru acum în dezbaterea intervenției militare, nu avem timp. Cred că e dificil să reconciliem pozițiile atât de opuse, dar din punctul meu de vedere, cred că acest raport, după ferocele critici cărora le-a căzut victime, vreau să spun că am și eu anumite rezerve față de el, însă oricum uh, are și un plus, și anume faptul că a pus uh, accentul foarte clar asupra uh, situației civile, sociale, economice, care trebuie îmbunătățită în Afganistan, în paralel cu problema siguranței, desigur un sistem dezintegrat. Uh, sigur că considerăm noi că, bine, eu nu vorbesc în numele grupului, ci în titlul personal, credem că un asemenea sistem dezintegrat nu poate să fie durabil, trebuie să se soluționeze pacific, în mod pacific, controversele. Uh, parțial sunt uh, de acord cu colegul Khan pentru că e important să mizăm pe dialog cu islamiștii reformați și să se găsească un acord între etnia paștun și cele minoritare. După cum spunea colegul Khan, să uh, evităm să se repete situația din Irak. Dacă ar fi posibil, uh, voi depune amendamente cu problema eliminării minelor antipersonal. Știm că este o chestiune uh, fundamentală. Afganistanul este unul din țările care au cel mai mult de suferit în lumea întreagă de pe urma acestei probleme. Mulțumesc! Din nou intervenție fără microfon. Binantăn. Următorul vorbitor, domnul Kelam. Mulțumesc. Da, și eu cred că raportul acesta este motivat ideologic și nu reflectă, din fericire, opinia majorității membrilor comisiei noastre, pentru că dacă vedem că uh, ma, dacă considerăm că marea problemă e prezența trupelor occidentale în Afganistan, atunci întrebarea mea ar fi următoarea. Uh, cum s-ar fi putut ajunge la raportul de astăzi dacă fără uh, situația actuală din Afganistan, care este rezultatul alegerilor democratice și dacă nu s-ar fi pro- produs intervenția coaliției occidentale și ar fi rămas în mâinile talibanilor. Deci, raportul pur și simplu a pierdut uh, contactul cu realitatea, după cum a spus colega Alio Mai. Spune că Raportul uh, este o, un îndemn la, unila, la dezarmare unilaterală și neglijează situația victimelor talibanilor care și-au uh, sacrificat viețile și, uh, pentru uh, libertate și de asemenea victimele alianței, din rândurile alianței uh, nord-atlantice. Uh, care au murit pentru libertatea Afganistanului. Deci sunt și eu de acord, raportul trebuie rescris, pentru că în situația actuală nu prea avem ce să-i facem ca să-l îmbunătățim. Chairman, on a recent... Mulțumesc, domnul Bashir. M-am, de, m-am deplasat recent în Qatar și am vorbit cu un afgan care era șofer în Qatar și l-am întrebat uh, ce făcea el în Qatar, ce căuta în Qatar. El mi-a spus că lucrează ca să economisească bani ca, și apoi să se întoarcă în, uh, în uh, Afganistan și să, omo- să omoare orice occidental pe care îl poate găsi, pentru că este responsabil de situația proastă din Afganistan. Eu vreau să spun doar că trebuie să găsim o, o, o nouă paradigmă. Situația în Afganistan este foarte proastă, sigur. Problemele au început în 78 cu invazia sovietică. Aceea a fost uh, invazia care a destabilizat total Afganistanul. Nu și-a mai revenit. După înfrângerea sovieticilor am uh, abandonat pe afgani. I-am utilizat pentru a-i alunga pe sovietici, dar apoi am abandonat și de aceea situația atât de proastă astăzi. Ce trebuie să facem noi e să-i ajutăm pe afgani uh, să revină spre democrație, să respecte drepturile omului și să îi învățăm și să-i ajutăm, să punem accentul pe educație. Suntem parțial responsabili pentru situația din acea țară. Dar hai să privim totul spre viitor și să fim optimiști. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Următorul vorbitor. Președinte, Panile Lezink, da, mulțumesc, uh, spune domnul Ștețina, da, mulțumesc domnule uh, președinte. Doamnă Lăzing, nu pot fi de acord cu raportul dumneavoastră între 2001 și situația de 3 ori, uh, situația și 2004 eu, ca ziarist, am petrecut mult timp în Afganistan și vă pot asigura că intervenția uh, forțelor occidentale a pus capăt uh, unei situații de 25 de ani de război, începând cu intervenția sovietică, apoi cu războiul lui Masud contra talibanilor. În 2002, un milion și jumătate de, afgani, de afgani în exil au înțeles acest lucru și s-au întors în țară fără să-i forțeze nimeni. Ei au înțeles că uh, s-au încheiat cei 25 de ani de război și asta doar grație intervenției armate internaționale și vreau să mă alătur antevorbitorilor care au cerut ca acest raport să fie reescris. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lezing. Vă dau acum cuvântul. Vă rog să îmi spuneți ce ar trebui eu să fac acum, date fiind propunerile care au venit uh, din partea diferitelor partide. Vă pot uh, vă pot uh, sfătui să-mi sprijiniți raportul. Bineînțeles că nu-l voi retrage. Raportul meu trebuie să fie și el votat, la fel ca și toate celelalte în cadrul comisiei. Nu cred că vreunul dintre grupurile politice ne poate spune care e majoritatea din Parlamentul European. Pe baza votului se stabilește majoritatea și cred că aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm și în cazul acesta. Bine, dar am dreptul să reacționez la unele dintre cele spuse, nu? Nu vreau să mă rătăcesc uh, printre nuanțele care au fost uh, vehiculate pe aici. Dacă cei de la ECR vorbesc despre comunism și, și ceilalți colegi aplaudă, ei, nu cred că această reacție merită a mai fi uh, comentată. Se, vor, se vorbește mm, întotdeauna că noi am fi anti-americani, anticapitaliști, eu nu știu de ce și cum își poate permite domnul Tenac să facă o asemenea uh, o, o asemenea, un asemenea com, comentar. Uh, vorbea despre comunism, ei, m-am născut în momentul în care a apărut această ideologie, așa că nu mă prea atinge direct. Da, pare să că pentru cei de la ECR, comuniști sunt toți cei care n-au uh, aceeași părere ca și ei. Dar haideți să revin la subiectul în cauză. S-a vorbit despre, uh, sau un coleg a vorbit uh, despre co- colaborarea pe care ar trebui să o sprijinim, uh, o colaborare între Afganistan și NATO. Ei bine, eu nu zic neapărat nu, dar eu cred că nuanțele care au fost vehiculate aici nu sunt neapărat cele mai constructive. Ei bine, nu are niciun sens, cred că nu avem suficient timp uh, la dispoziție pentru a discuta toate detaliile spuse. Uh, oricum nu cred că doresc colegii să discutăm. Dați-mi voie să vorbesc doar despre un, unul dintre, aliniat pe, uh, dintre aliniate pe care cei de la Verzi le-au considerat a fi inacceptabil. Ce se spune în acest uh, aliniat? Suntem îngrijorați de dependența acestui stat de ajutorul extern. Suntem îngrijorați din pricina dezechilibrelor uh, bugetare. Dorim ca programele de dezvoltare să fie continuate astfel încât uh, economia afgană să devină din ce în ce mai independentă și să nu rămână dependentă de fondurile internaționale. Subliniem rolul esențial pe care vecinii Afganistanului l-ar putea juca în acest context. Deci cam acesta ar fi aliniatul nostru. Nu înțeleg ce vă deranjează la el, nu văd nicio trimitere aici la uh, aspecte militare. Nu înțeleg de, ace- de ce această formulare este una așa zis, ideologică și ar trebui neapărat să fie eliminat aliniatul acesta. Domnul Tenoc și interesul său uh, vis-a-vis -vis de drepturile femeilor uh, nu pot fi decât onorate, nu-i așa? Niciodată n-am spus că trebuie să ne întoarcem la epoca, la era talibană. Nu vreau decât să spun că în continuare sute de, și sute de femei sunt închise în închisorile afgane. Putem să ne bazăm pe documentele organizațiilor internaționale, organizațiilor uh, non-guvernamentale, care ne arată cât se poate declar uh, ce se întâmplă în continuare cu unele dintre femeile din Afganistan. Este în continuare o provocare pe care am încercat să o includ în raportul uh, nostru. Am venit de asemenea cu o serie de propuneri pentru soluționarea acestor provocări. Domnule Donjon, mi se pare că e o contradicție în termeni. E o contra, contradicție să spunem că se cheltuie prea mult pentru securitate, că există prea multe prea multe uh, trupe la fața locului și în același timp uh, spuneați dumneavoastră că într-un alt aliniat uh, cer o mai mare, un mai mare sprijin acordat autorităților polițienești. Dar paradoxul acesta există și în realitate. Există oameni acolo care, există polițiști acolo care rătăcesc, jefuiesc, uh, omoară pentru că nu sunt plătiți. Și tocmai de aceea vorbeam eu despre asistența oferită acestor uh, programe. Deci, cam atât. Uh, vreau să, să vă spun, eu nu cred că atitudinea mea vis-a-vis -vis de Af- Afganistan este una individuală, individualistă, există o mulțime de organizații și actori uh, internaționali care sunt de aceeași părere cu mine, nu văd nimic ideologic în raportul meu și în încheiere dați-mi voie să citez uh, dintr-un uh, Uh, raport uh, în care este integrat un, rap, un uh, interviu acordat de un cetățean dintr-un sat afgan. Cetățeanul respectiv spunea că nu există niciun fel de diferență între cei care luptă împotriva talibanilor și uh, între acțiunile și acțiunile demarate de către talibani. Ei bine, Asta vreau să, să spun eu, vreau să spun prin raportul meu că trebuie să ajutăm la schimbarea lucrurilor, chiar dacă lucrurile acestea nu s-au uh, îmbunătățit neapărat în măsura, în, în aceeași măsură în care ne-am fi dorit, nu trebuie să întoarcem deloc spatele Afganistanului. E important să spunem lucrurilor pe nume, e important să privim uh, direct în față realitatea. Mie nu mi se pare că aș fi comis greșeli aici. Cu siguranță există evaluări și analize diferite, dar și a mea mi se pare pertinentă. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim la rândul nostru. Ați avut posibilitatea de a vă prezenta acum poziția. raportul, raportorul trebuie de fiecare dată să încerce a reprezenta părerea comisiei din care face parte și nu neapărat a grupului pe care îl reprezintă. Deci raportorul trebuie să-și dea silința. Ei bine, mi se pare că majoritatea colegilor sunt de părere că doamna Lözing nu și-a dat deloc silința. Dată fiind aceste divergențe, dați-mi voie să vă propun ca raportul în caz să fie discutat în forurile mai înalte pentru a stabili în ce măsură sau cum anume putem proceda în continuare. Sunteți de acord? Domnule Tenec. În primul rând, dacă citiți primele trei alineate, se vede, puteți vedea foarte clar Președintele, nu, nu, nu mai, nu, de, nu deschidem discuția. Foarte bine spune domnul Teanac, dar sugerez, dat fiind că este absolut imposibil, cred eu, ca principale grupuri politice să fie de acord cu acest raport sau cu conținutul său, n-ar fi mai bine oare să votăm în comisie, vot de urgență pentru a vă transfera autoritatea dumneavoastră, domnule președinte, și voi să aibă un raport separat, minoritar, decât să mai pierdem vremea. Proposed. Președintele, aș propune să discutăm mirou uh, extins. No, Butikofer. Domnule președinte, consider că partidul meu este unul, reprezintă unul din grupurile principale, dar nu vreau să dau domnului Tanoc dreptul de a ne defini propria noastră poziție politică. I have not understood everyone. Președintele, bun, sigur că fiecare susține că partidul său este partidul principal, da, sigur că date sunt uh, ca PPE-ul. Însă vom discuta asta la biroul extins. Doamna Lözing va fi acolo. Așadar, uh, va asigura că se va asigura, sigur, că raportul său se va bucura de un tratament echitabil. Acolo este forul în care putem discuta așa ceva. Uh, unde se discută alocarea ra rapoartelor. Vom vedea care va fi propunerea biroului extins. Mulțumesc și acum uh, ajungem la vot, votare electronică. În primul rând, Punctul 11. Protocolul la acord de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între CE și Rusia pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană. Domnul Plenkovic ne-a spus că uh, semnalul de vot este da, consemnul de vot este da, raportul este domnul... Da, domnul Preda dorește să spună ceva? Nu. Trecem direct la vot. Votul este electronic. Da? Deci votăm, uh, vă rog, folosiți cartelele. Uh, Domnul Sarus Volski folosește cardul American Express și nu cartela de vot, se pare. So, the vote is closed. Bun, votul s-a închis. 52 de voturi pentru, 9 împotrivă, 3 abține. Se adoptă. Acum trecem la următorul punct. Recomandări adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile TTIP, Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții. Domnul Minian Mon este raportor pentru aviz. Nu vrea să ia cuvântul. Putem începe votul. Compromisul 1 pentru. Împotrivă, abținere se adoptă. Bun, atunci putem trece la amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. abține să adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. abține să adoptă. 28. Amendamentul 28. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 3 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 43. 43. Electronic vot, except... Vot electronic? Bun. Atunci e deschis votul electronic. The vote is open. Deci votul e deschis. Votul s-a închis. Intervenție din sală. Cred că e o greșeală în traducerea în uh, spaniolă. E vorba aici despre amendamentul 43, nu 53, așa cum se scrie, e scris în versiunea în spaniolă. Bun, da, spaniolii, spune domnul președinte, sunt întotdeauna mai rapizi, s-au grăbit și aici. Bun, 43, votul s-a închis. Respins 27 voturi pentru, 36 împotrivă, o abținere. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, Abțineți? verificăm. Votul s-a închis. Două uh, uh respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Mit 34 zu 8. Se adoptă 34 voturi pentru, 28 împotrivă. 47 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 59 acum. No interpretation? Neunundfünfzig. 59. 59, amendamentul 59. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. Compromisul 5. Pentru? Abțineri? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 60-61 nu. Nu le votăm. Trecem la 74. Cine e pentru 74? Împotrivă? Abțineri? Respins. Votul s-a închis. Respins cu 36 voturi împotrivă, 25 pentru. Trecem la 76 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Compromisul 6 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 102 pentru împotrivă abțineri respins. Trecem acum la votul final, vot electronic. Abstimmung. Votul aproape s-a închis, acum s-a închis. Treizeci și cinci voturi pentru, 20 împotrivă, 5 abțineri. Raportul s-a adoptat.